și aștept uh, cu nerăbdare o abordare mai proactivă și mai cooperativă sau mai cooperantă între toate grupurile din Parlament, dar și între Parlament și statele membre. Doamnă Mogherini, ați uh, lăudat strategia globală a, Uniunii, globală a Uniunii Europene, deci permiteți-mi să adaug eu câteva critici. Strategia globală a UE, citim pe site-ul SAE, ar trebui să fie o busolă pentru acțiunile noastre în momente dificile. A fost un citat. Aș avea câteva semne de întrebare aici. Este o strategie globală fără geografie. Cum putem avea o strategie globală fără geografie? Nu se răspunde la întrebarea uh, care politici sunt mai promițătoare față de altele și ar trebui să fie prioritare. Din acest punct de vedere, strategia nu e foarte strategică. De asemenea, sublinează nevoia prevenției, rezoluției și stabilizării. Însă, când ne uităm la cadrul financiar multianual propus, exact opusul este cazul. CFM-ul dorește să taie din cheltuielile uh, Uh, alocate pentru aceste obiective și se reduce la 40% din ce aveam înainte. Cred că dacă luăm strategia în, în mod serios, ar trebui să venim cu fonduri acolo unde facem promisiuni. Și, de asemenea, cred că ar trebui să punem și accentul pe urgența climatică, profund subestimată până acum. Deci, multe lucruri trebuie îmbunătățite. Danke. Grazie. Mulțumesc. Respectare. Dragi colegi, vă rog să vă respectați timpul. Acum, din partea grupului ID, are cuvântul domnul Mariani, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Identitate și Democrație dorește, în cadrul unei Europe a națiunilor bazate pe solidaritatea uh, popoarelor suverane, o adevărată Europa politică puternică și independentă, așa cum era cea dorită de vizionarul general de Gol. Europa dumneavoastră astăzi este una supusă, incapabilă să facă față pericolului islamist, supusă intereselor uh, globale ale Statelor Unite. Când, atunci când nu suntem pasivi, acționăm împotriva intereselor vitale ale națiunilor europene. În dosarul um, nuclear iranien, nu, iranian, nu oferim o alternativă credibilă uh, politicii de la Washington. Doar un acord global solid și eficient poate permite tuturor să iasă câștigători. Unde sunt promisiunile de dispozitiv alternativ pentru a relua relațiile comerciale? Spuneți des că Rusia e un dușman strategic uh, și prelungiți sancțiunile fără să vă gândiți uh, Uh, cât ne costă și care este sensul lor diplomatic um, un fost ministru al afacerilor externe s-a felicitat de faptul că Froal Nostra a fost Al-Qaeda în Siria, care luptă deseori singură în Maghreb, în Sahel. Țările europene nu au nicio soluție nu puteți avea nicio ambiție pentru Europa pentru că proiectul pe care îl concepeți este doar o declinare locală a ordinii mondiale. Mulțumesc. Acum, din partea conservatorilor și reformiștilor europeni, are cuvântul domnul sau doamna Weimar, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant, Nicio secțiune uh, din strategia noastră nu este dedicată islamismului extrem uh, sau persecuțiilor globale. Imamurile radicale și miliarde de euro, uh, euro sunt canalizați către această segregare. Această strategie este menită să asigure securitatea Europei, însă se fac parteneriate cu țări care uh, Uh, nu condamnă islamismul și aceste țări tolerează sau încurajează persecutarea creștinilor. Creștinii sunt eliminați din uh, Orientul Mijlociu. Un raport arată cât, cum uh, extremismul islamist duce la acte nebănuite. Cred că uh, politicile comerciale trebuie să fie folosite ca o presiune pentru a împiedica astfel de uh, acte extremiste. Trebuie să susținem uh, minoritățile vulnerabile. Dacă nu o facem noi, cine o va face? Lega. E adesso, a nome del Mulțumesc. Acum, în numele grupului GUE-NGL, are cuvântul mm, domnul sau doamna Demirel. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, doamnă Mogherini. Ceea ce ne-ați prezentat uh, sub umbrela strategiei globale este numai o listă de dorințe militare și politice, o listă de dorințe a Germaniei și a Franței și a lobby-ului um, din armamentului. Și noi, ca stânga, respingem asta. Doriți să creșteți capacitățile militare ale Uniunii Europene și să impuneți interese geostrategice și comerciale. E vorba de rute comerciale, dar și de resurse. Și pentru asta, în ultimii ani, după cum ați spus, ați făcut multe lucruri. PESCO, mobilitate militară, Fondul European pentru Apărare, numai câteva exemple. Și ați investit miliarde în lobby-ul uh, armamentului și, pe de altă parte, orașele europene decad și 113 milioane de persoane sunt afectate de sărăcie în Europa. Iar acum fondul de apărare este dotat cu 13 miliarde pentru armament, pentru drone ucigașe și așa mai departe. Respingem asta și vă invităm, dacă vreți să faceți ceva pentru siguranța oamenilor, creșteți infrastructura socială, vă uh, invităm să evitați un eventual război cu Iranul, să luptați pentru uh, tratate de dezarmare. Asta ar fi o strategie în interesul populației europene. Grazie, colleghi, e ribadisco, per favore, rispettate i tempi di parola, non costringete. Dragi colegi, eh, repet, respectați-vă timpul, vă rog, nu doresc să vă tai microfonul. Are cuvântul acum eh, Nathan Gil, un minut, vă rog. Cu doar nouă voturi diferență, acest Parlament a ales uh, cu un buletin de vot cu un singur candidat pe el, pe Ursula von der Leyen care a ajuns candidată prin acorduri în spatele ușilor închise. Întotdeauna răspunsul este mai mult Europa. Spune în mod deschis că dorește să creeze o armată europeană, dar spune că vom fi angajați alături de NATO. Dar, de fapt, ce vrea? Nu poți să servești doi stăpâni. Regatul Unit nu trebuie niciodată să-și cedeze suveranitatea uh, care închide um, forțele sale armate, Boris Johnson, Johnson și conservatorilor. Atenție! Dacă cedați forțele noastre armatei europene, armata eh, poporului britanic, electoratul britanic vă va pedepsi uh, la vot. Mulțumesc. Urmează acum doamna Suița un minut. Mulțumesc, doamna Mogherine. Mă bucur că această dezbatere pe marginea strategiei globale va marca începutul unui, uh, unei noi legislaturi și susțin orice sistem și orice ordine mondială bazată pe respectarea uh, drepturilor uh, omului, dezvoltarea durabilă. Deci singura concluzie este că, din păcate, lumea nu este mai bună decât era în 2016. Dar dacă folosim toate platformele multilaterale, ca cele pe care le-ați enumerat, uh, Uh, și toate celelalte posibilități vom asigura pacea și stabilitatea. Trebuie să folosim uh, strategia globală care este o busolă. Voința politică este importantă și poate să ducă la rezultate. Avem nevoie de mai multă cooperare, de mai multe parteneriate și știm că cetățenii așteaptă de la noi o Europa mai puternică și nu numai uh, cetățenii europeni, ci și restul lumii. Din păcate, proiectul european este pus sub semnul întrebării de multe ori, uh, însă treaba noastră este să asigurăm pacea și democrația. Și răspunsul la cel care a vorbit anterior, uh, democrația este definită ca o voce votează mai mulți. Domnul Santos, doamna Santos. Mulțumesc, domnule președinte această strategie globală o avem de trei ani și doresc să o felicit pe doamna Mogherini pentru aplicarea ei. A fost, uh, într-adevăr, o strategie uh, excepțională și vedem că ea a avut și succes. La apărare, la PESCO, la cooperarea consolidată s-au făcut mari progrese de exemplu, acordul de pace în Columbia. Axa internă-externă și în ceea ce privește migrația a arătat, a adus deja unele rezultate, însă mai este mult de făcut, trebuie menționat acest lucru. Apoi, drepturile omului. Mii de oameni mor la frontierele noastre cum putem să continuăm să vorbim despre drepturile omului când se întâmplă acest lucru? În continuare, suntem complici la faptul că în Libia mii de migranți sunt în lagăre și sunt torturați. Strategia globală va ajuta Uniunea Europeană să aplice mai mult din obiectivele sale. Mulțumesc, domnul Chiuciuc. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentantă. Doresc să vă mulțumesc pentru prezența sa dumneavoastră constantă și participarea activă la dezbaterile din acest hemiciclu. Discutăm strategia globală a UE, ceea ce am reușit pentru a proteja ordinea mondială bazată pe uh, reguli și pe multilateralism. Ați transformat o viziune strategică în acțiuni concrete, mai ales în domeniul apărării și securității. Din păcate, încă avem de-a face cu conflicte numeroase și eforturile noastre pentru pace și securitate nu au fost încununate cu succes. În Siria până în Libia, de la Venezuela, din Venezuela până în Iran, trebuie să găsiți consensul potrivit pentru a găsi soluții potrivite la aceste crize. În plus, Uniunea Europeană nu trebuie să închide ochii sau nu trebuie să întoarcă spatele celor care au aceleași valori ca și noi. Uh, în strategie recunoașteți progresurile făcute de Balcanii Occidentali, cum ar fi reforma judiciară din uh, Albania, dar trebuie să facă multe pentru a confirma perspectiva europeană a regiunii și pentru a încuraja procesul de um, integrare. Uh, Urmează acum domnul sau doamna Berg. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimată doamnă Mogherini. În arta războiului, Sun Tzu a scris Țineți planurile uh, în întuneric, în cel mai profund uh, întuneric, ca noaptea și când acționezi, acționează ca fulgerul. Cred că această Uh, strategie respectă prima parte, dar nu și a doua. Strategia este un document plin de obiective ambițioase. Nu conținutul este cel care mă preocupă, ci aplicarea sa practică. De când a fost aplicată această strategie globală, lumea este mai greu de înțeles, dar mă întreb dacă strategia ne permite să răspundem la provocările esențiale relațiile um, cu Statele Unite și cu Rusia sunt uh, de confruntare. La ultimele alegeri, mulți cetățeni și-au exprimat îngrijorarea față de nivelul ridicat de migrație și totuși această strategie nu pare să facă decât să acutizeze problemele. Să căutăm, deci, o reacție, um, o reacție care să ne permită să acționăm rapid, um, o strategie care să ne permită să reacționăm rapid, să avem strategii care să ne permită să avem o relație bună cu Rusia, cu Statele Unite, să facem o politică pentru secolul 21. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul McAllister. Un minut. Vă rog. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi. Trei ani mai târziu, uh, prioritățile uh, din strategia globală rămân uh, valabile o vecinătate stabilă, o abordare integrată a conflictelor, ordin cooperative regionale și o guvernanță eficientă. Salut uh, cooperarea uh, crescută între statele membre și pașii făcuți pentru a uh, spori autonomia și stabilitatea. Totuși, e loc de mai bine, fără îndoială. Dar pentru o politică comună externă și de uh, securitate trebuie să combinăm mai bine politici, uh, instrumente de apărare, uh, instrumente externe. În al doilea rând, trebuie să uh, sporim flexibilitatea instrumentelor de finanțare și apoi trebuie să trecem la un vot cu majoritate uh, calificată. Uh, sunt uh, mulțumit uh, că doamna uh, comisar, doamna Ursula von Leyen a menționat acest lucru în discursul său de astăzi. La parola. Mulțumesc. Urmează acum domnul Benifei un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În timp ce dumneavoastră, doamnă înaltă reprezentantă, continuați vă continuați eforturile într-un context internațional foarte incert, apar elemente Um, îngrijorătoare din partea unor persoane uh, foarte apropiate de Liga Nord al Matteo Salvini, Matteo Salvini care se întâlnesc uh, cu și uh, au de-a face cu, cu Moscova și au de-a face cu finanțări oculte. Avem nevoie de o politică externă incisivă, bazată pe dreptul internațional, pe apărare comună europeană, pe autonomie strategică um, în cadrul NATO. Avem de ales sau continuăm spre autonomie sau cedăm în fața unor unor puteri din ce în ce uh, mai uh, insistente elementele grave care au apărut în Italia și nu numai, cred că este important, așa cum o faceți deja prin Task force Stratcom, să creați uh, o comisie de anchetă în legătură cu partidele europene de extremă dreaptă, cu Moscova, uh, pentru a accepta eventuale finanțări politice ale activităților lor politice. Nu putem să acceptăm ceea ce se configurează ca fiind o adevărată administrare, uh, amenințare la adresa ordinii comunitare și a poziției noastre internaționale. Mulțumesc. Urmează acum domnul Gheta un minut. Mulțumesc, domnule președinte doamnă înalt reprezentant în ciuda unor eforturi uh, remarcabile care vă fac onoare și în ciuda unor succese pentru care trebuie să vă felicităm diplomația europeană cu greu ține uh, pasul cu uh, diplomațiile naționale și nu reușește să aibă aceeași pondere la nivel internațional. Asta creează o reală problemă la nivelul uh, Uniunii Europene. Este nevoie de o viziune comună a intereselor noastre pentru o um, armată comună. Trebuie să vedem în mod similar amenințările uh, cărora le facem față. Vi se pare în aceste condiții că administrația dumneavoastră ar putea să aibă ca prioritate uh, să definească următoarele lucruri. În primul rând, obiectivele pe termen mediu și lung ale unei diplomații europene. În al doilea rând, mijloacele pentru a se ajunge la o convergență și în al treilea rând, etapele uh, necesare pentru asta. Vă mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Milan Mon. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Strategia de securitate a arătat cât important este ca Uniunea Europeană să fie activă Uh, la nivel extern. Izolarea nu este o opțiune pentru Europa. Lumea de azi este complexă, interconectată și multipolară. De aceea, uh, europenii singuri am fi aproape irelevanți. Uniți suntem mai puternici. Dar politica noastră externă comună are nevoie, așa cum a spus și dumneavoastră, doamnă înaltă reprezentantă, voință politică. Deci, încredere, convingerea că e mai bine să acționăm împreună. Din păcate, în Europa azi crește fragmentarea și divizarea. Și luarea de decizii se um, încetinește. Și de aceea trebuie să facem ceva în legătură cu obstacolul unanimității. O voste bună este faptul că s-a avansat pe calul unei politici de apărare. Așa cum au cerut-o mulți într-o lume complexă, cu crize, tensiuni, Uniunea Europeană nu poate fi doar uh, o uh, forță slabă. Trebuie să avem, să consolidăm legăturile cu NATO, dar uh, europenii trebuie să-și consolideze această dimensiune de apărare. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum are cuvântul domnul sau doamna Caliuran, un minut. Madam High Representative. Doamna înalt reprezentant, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru remarcile și angajamentul dumneavoastră și vreau să vă atrag atenția asupra unei zone de interes din uh, strategia globală, și anume securitatea cibernetică. Și provocările cibernetice sunt o realitate și este extrem de important să abordăm amenințările cibernetice uh, menținând uh, un spațiu cibernetic liber și deschis. Uh, ați menționat uh, o serie de pași, cum ar fi uh, cutia de unelte pentru securitate cibernetică, însă totuși trebuie făcut încă mult și aș vrea să subliniez trei aspecte. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să fie mai activă pe plan global, ca o forță uh, conducătoare și o voce conducătoare în, uh, în cadrul acțiunilor menite să asigure securitatea. Trebuie să fiți mai vocali în, pro, în promovarea le, regulilor și legilor în ceea ce este spațiul cibernetic, cibernetic. Și, nu în ultimul rând, Uniunea Europeană trebuie să fie vocal în ceea ce privește uh, inclusivitatea, să coopereze cu alți actori. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Paet. Un minut. Dragă Federica Mogherini, dragi colegi, există multe locuri în lume în care Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai important. Reforma Consiliului de Securitate al ONU, schimbările climatice, sprijinul pentru uh, Curtea Penală Internațională, acordurile uh, în ceea ce privește armamentul. Ă, însă există și în interiorul Uniunii Europene acțiuni ce trebuie întreprinse pentru ca Uniunea Europeană să fie mai puternică. Consolidarea politicii ă, de apărare și de securitate comună. S-au făcut ă, multe lucruri de când s-a adoptat politicii externe și de securitate comune. S-au făcut multe de când cu strategia globală, dar mai este mult de făcut și asta se aplică și spațiului cibernetic și securității cibernetice. Din păcate, schimbările climatice afectează regiunile care până acum sunt calme, cum este zona arctică. Însă, Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult și să uh, facă tot ce, tot ce e posibil pentru ca tensiunile la Arctică să rămână cât mai scăzute. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Zofco, un minut doamna Zovco. Domnule președinte, doamna înalt reprezentant, salut raportul dumneavoastră, ne aduce aminte de cât de important este să avem o politică externă coerentă și coezivă. Lucrul cel mai important este că ne oferă o imagine de ansamblu a metodelor în care trebuie să investim. Chiar evoluțiile externe volatile din mediul internațional fac ca Uniunea Europeană să pună în aplicare această strategie cu multă ambiție pentru a face față schimbărilor cu care ne confruntăm și provocărilor. Trebuie să se stabilească o ordine internațională bazată pe justiție. Trebuie să împărtășim valorile noastre în toată lumea pentru a crea o uh, abordare multilateralistă. Salut acțiunile puse în aplicare pentru a face față relațiilor cu vecinii din sud și din est. Trebuie să cooperăm cu aceste regiuni, mai ales cu Balcanii de vest, pentru a stabili pacea și securitatea, care nu trebuie luată de bune. Interacțiunea este importantă și calea către accesiune este de asemenea importantă pentru Europa în totalitate. Îi mulțumesc foarte mult! Hvala, grazie mille. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul. Domnul Pițula, mulțumesc. Doamnă înalt reprezentant, s-au făcut foarte multe lucruri în ultimii ani pentru a consolida apărarea europeană. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru munca pe care ați depus-o. Am realizat mai mult în ultimii ani decât în decenii. Așadar, dacă avem unitatea și voința politică, putem face foarte multe. Am făcut câțiva pași pentru ca apărarea europeană să fie mai eficientă. E vorba de maximizarea resurselor, o mai bună protecție a cetățenilor și um, restabilirea rolului Uniunii Europene în lume. Importanța acordului nuclear cu Iranul este foarte mare și de aceea trebuie să facem tot ce putem pentru a îl menține. De asemenea, vreau să menționez un alt uh, acord foarte important Prespa. De asemenea, trebuie să se facă pași în negocierile cu Albania și uh, Macedonia de Nord în acest an. Și să nu uităm despre importanța aportării multilaterale trebuie să facem mai multe pentru a proteja realizările noastre, trebuie să continuăm eforturile pe viitor, mergând pe această tendință pozitivă și trebuie alocate resursele necesare. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să rămână relevantă pentru că este o putere diplomatică uh, incredibil de puternică și care a arătat că poate să protejeze uh, pacea împreună cu aliații săi, condițiile pentru pace și demnitate umană în foarte multe locuri din lume. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Alexandrov Iordanov, un minut. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Могерини. Domnule președinte, doamnă Mogherini, Federația Rusă continuă să fie o amenințare nu doar pentru securitatea națională bulgară, ci pentru securitatea întregii Uniuni Europene. Crimea ocupată devine un uh, loc de lansare a noi agresiuni. Uh, amenințarea hibridă rusească este menită să distrugă unitatea europeană. Pentru securitatea europeană, regiunile de frontieră sunt extrem de importante. Trebuie să creștem nivelul de integrare în Uniunea Europeană a Balcanilor de Vest. Sper că Uniunea nu va admite decât țări care sunt deja și membre NATO. Și ăsta trebuie să fie un mesaj foarte important și pentru Republica Sârbia. Politica de extindere ar trebui să aibă o putere transformațională. În concluzie, aș sugera ca strategia globală să pună un accent pe legătura între calitatea de membru NATO al țărilor din Balcanii de Vest și admiterea lor în Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru atenție. Blagodaria, grazie mille. Mulțumesc foarte mult. Și acum începe procedura de intervenții uh, spontane. Am primit patru cereri, le apro toate. Încep cu domnul cu doamna Gil, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înaltă reprezentant. Salut accentul pus uh, de acest raport de progres, unitate mai mare, în Uniunea Europeană în materie externă. Este absolut esențială. Este esențială pentru că în felul acesta vom fi pe picior de egalitate cu alte puteri globale, dar sunt foarte multe provocări pe care le-ați menționat foarte clar, dar avem nevoie de mai multă cooperare în materie de securitate, dar avem multe de făcut în ceea ce privește protejarea multilateralismului apărarea sistemului organizațiilor internaționale, dar pentru mine dezvoltarea durabilă trebuie să fie, de fapt, o parte a acestei strategii și este o chestiune de securitate. Cred că este de asemenea extrem de important în ceea ce privește strategia globală ca Uniunea Europeană să privească dincolo de Europa în acest mandat, mult mai mult decât înainte, mai ales către China, care este o amenințare la adresa multilateralismului și este din ce în ce mai agresivă pe scena globală în Africa, în Pacific, peste tot pe măsură ce SUA se retrage din organizațiile internaționale. Și este foarte important să analizăm acest lucru. Trebuie să ne implicăm și și în Japonia, Australia și Canada, pentru că ei apără multilateralismul și împărtășesc valorile noastre. Iar întrebarea mea este către dumneavoastră aceasta. Mulțumesc! Stimați colegi, vă rog să respectați timpul alocat pentru că altfel alte persoane nu vor putea să vorbească. Domnul Howard. Uh, Noi, liberal-democrații din Regatul Unit, considerăm că Uniunea Europeană este cel mai important proiect de pace din istoria europeană. Doar, nu doar pacea în Europa trebuie să o promovăm, ci trebuie să promovăm o ordine internațională bazată pe reguli, pe cooperare, pe încredere, pe colaborare la nivel mondial. Și această ordine internațională este acum sub atac mai mult decât oricând din cauza uh, Uh, pretențiilor militare ale Chinei din cauza reacției domnului Putin, dar și în, din cauza comportamentului periculos și instabil al aliatului nostru, Statele Unite, exemplificat prin uh, retragerea lui Donald Trump din uh, acordul nuclear cu Iranul, care a fost semnat împreună cu Uniunea Europeană și alți actori globali. Donald Trump cred că periclitează pacea și prin subminarea acestui acord nu face decât să promoveze proliferarea nucleară. Deci e mai important decât oricând ca Uniunea Europeană să joace un rol pozitiv, robust, să promoveze dialogul și reconcilierea în locul conflictului și să apere uh, în mod robust acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Howard, Uh, domnule Horwood, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Roland. Îl acceptați? I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l întreb pe domnul Horwood. E pregătit să facă un... să, să compromită structurile de descurajare pe care le-a avut NATO deja de 70 de ani pentru a asigura pacea, nu doar în Europa, ci în întreaga lume, de ce ar vrea să pericliteze această relație transatlantică atât de importantă? The Nimeni din Uniunea Europeană și nici în reprezentant Mogherini nu au pus sub semnul întrebării eficacitatea și importanța NATO. Tocmai pentru că vrem un răspuns integrat la amenințările în această lume tot mai periculoasă, avem nevoie și de cooperare armată structurată la nivel european și colaborarea cu NATO. Și cine pune sub semnul întrebării NATO este Donald Trump, care este mai apropiat de ide- ideile populiste și naționaliste ale partidului dumneavoastră decât de alte persoane din Parlament, din punctul meu de vedere. Mulțumesc. Are cuvântul domnul López Aguilar. Grazie, președinte. Hai, Rep Just today... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Mogherini, uh, Parlamentul tocmai a votat-o pe doamna von der Leyen ca noul președinte al Comisiei. Ceea ce înseamnă că mandatul noastră după vacanță se va încheia și trebuie să fiți înlocuită de un uh, ministru de externe experimentat, Josep Borel. Așa cum ați fost și dumneavoastră când ați intrat în acest uh, post. Dar vreau să vă salut pentru eforturile noastre, pentru dedicarea noastră și pentru că ați rămas în picioare și ați făcut față tuturor vânturilor și ați susținut strategia globală europeană. În spaniolă spunem că strategia nu se explică, ci se implementează și dacă este un domeniu în care Uniunea Europeană trebuie să-și implementeze strategia globală, asta este Africa. Uh, din uh, punct de vedere de mediu, de drepturile omului, de motive demografice și din, din cauza migrației, din toate aceste motive, avem nevoie ca Uniunea Europeană să devină o forță globală și să se orienteze spre Africa. Și asta înseamnă că dacă Uniunea Europeană n-ar exista, ar trebui să o inventăm. Și dacă Uniunea Europeană nu are sens uh, în relația sa cu Africa, trebuie să-i dăm acest sens și să devenim relevanți la nivel global. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Uh, acum dau cuvântul domnului Ward. Doamne Ward. President. Domnule președinte, vreau să pun lucrurile la punct în ceea ce privește tâmpenile spuse de naționaliștii de dreapta împotriva UE. În primul rând, islamofobic, islamofobia uh, suedezilor, de, demonstrează ignoranța. În 2017 m-am întâlnit cu oficialii ambasadei britanice din Kenya care mi-au spus că au fost susținuți de Uniunea Europeană care el uh, a împiedicat pe Al-Shabaab să treacă granița în Somalia și i-a împiedicat să ajungă în Europa. Și mă bucur că împreună noi uh, plătim stipendiul celor care asigură granițele. Oficialul britanic care mi-a spus acest lucru era îngrozit de perspectiva Brexitului pentru că subminează siguranța națională și globală. În al doilea rând, Brexitul, Nathan Gill pretinde că este apărător al forțelor armate britanice, dar nu este așa. Ca veterani ai campaniilor din Uniunea din Marea Britanie vor confirma acest lucru. Ei au uh, luptat în zonele de conflict împreună cu partenerii europeni și s-au alăturat campaniilor pentru a menține Marea Britanie în Uniunea Europeană și îi laud pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Wallace. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii 18 ani, Statele Unite și susținătorii săi occidentali au creat uh, distrugeri nemaipomenite în multe părți ale lumii. Afganistan, Irak, Siria, Libia, Palestina, Yemen. Nu există nicio justificare pentru acțiunile lor și Europa, din nefericire, a fost foarte tăcută și s-a temut să-i condamne. Nu există niciun argument în favoarea acestor războaie pe care le-am pomenit și Acum uh, asistăm la crearea unei agresiuni împotriva Iranului și la sancțiuni care sunt o formă de război, una dintre cele mai rele forme de război. Și ce face Europa în legătură cu acest subiect? Vreți ca Arabia Saudită și Israelul să împingă SUA în război cu Iranul? De ce nu uh, aduceți înapoi Iranul în comunitatea internațională și nu încetați sancțiunile? Pentru că Iranul vrea pace, nu război. Grazie mille. Dichiaro conclusa la procedură. Mulțumesc foarte mult. S-a încheiat procedura de intervenții spontane. Îi dau cuvântul doamnei Frederica Mogherini pentru răspuns. Vă rog. Uh, me... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc acelora dintre dumneavoastră care ați apreciat uh, nu doar uh, strategia globală, ci și uh, datorită contribuției Parlamentului și, de asemenea, care ați apreciat și munca pe care am făcut-o împreună cu Parlamentul acesta și Parlamentul trecut pentru a pune în aplicare strategia. Vreau să vă mulțumesc, de asemenea, acelora dintre dumneavoastră care ați subliniat nevoia de a susține și a consolida această muncă, dar și de a păstra consecvența deciziilor. Și aș vrea să încep cu sacina cea mai imediată pe care o veți avea în față, dacă vreți să rămânem consecvenți în ceea ce privește nevoia ca Uniunea Europeană să fie un actor uh, global uh, credibil, uh, solid. Și anume, trebuie să punem și banii acolo unde avem prioritățile. Una dintre primele responsabilități ale acestui Parlament va fi să decidă cu privire la cadrul financiar multianual, CFM. Să vă dau câteva cifre. Propunerea pentru următorul CFM din partea Comisiei este de a crește fondurile pentru acțiunea externă a Uniunii Europene cu aproximativ 30%. Și cred că e necesară această creștere în aceste vremuri de nesiguranță. Pentru că partenerii noștri privesc spre Europa pentru a găsi un partener uh, credibil, previzibil, pe care să se poată baza, cu care să poată colabora cineva care investește întotdeauna în pace, democrație, drepturile omului și colaborare, cooperare și acest lucru necesită și resursele adecvate. Așadar, sper că veți colabora în această direcție în ultimele luni. Propunerea pe care am făcut-o prevede o creștere de 23% a fondurilor pentru Africa ceea ce cred că este foarte important. Am crescut foarte mult activitatea noastră, colaborarea cu Africa, nu doar în termen de dezvoltare și ajutoare umanitară, ci și în termen de parteneriat politic, pace și securitate. Aceste activități trebuie să se găsească și mai mult în centrul uh, muncii noastre pe viitor. 25% din aceste fonduri sunt dedicate luptei împotriva schimbărilor climatice și sper că și acest lucru va fi susținut, va fi menținut în uh, negocierile dumneavoastră privind următorul CFM. Nu vreau să comentez situația din Iran, pentru că vom avea o discuție uh, dedicată acestui subiect uh, diseară mai târziu, pentru aceia care sunteți uh, dispuși să rămâneți în hemiciclu, când vorbi, vom vorbi despre situația din Golf. Dar vreau să subliniez Știți cât de important este pentru noi toți, la nivel colectiv, să găsim o modalitate de a menține acordul nuclear și pentru a evita orice fel de escaladare sau chiar mai mult să ajutăm la o deescaladare a situației din Golf. E vorba de o îngrijorare a Uniunii Europene pentru că e vorba de securitate și schimbările climatice, diplomația, le-am menționat. Mai avem și o altă prioritate foarte clar indicată, securitatea cibernetică securitatea nu are doar dimensiunea militară. Uh, definiția este una mult mai amplă și de aceea știm că și în acest domeniu sunt propuse mai multe acțiuni în strategie și în uh, raportul privind strategia, acțiuni care cred că pot să fie continuate cu succes și pe viitor. De asemenea, permiteți-mi să mai menționez câteva alte puncte. 3. În primul rând, unii ați vorbit despre nevoia de a avea o politică de extindere credibilă. Eu personal cred, comisia aceasta crede că o uh, perspectivă credibilă de extindere a Balcanilor Occidentali pentru mine, cuvântul extindere nu este cuvântul potrivit, pentru că dacă ne uităm la geografie, țările din Balcanii Occidentali sunt uh, țări uh, învecinate Uniunii Europene. E vorba mai degrabă aici de reconciliere și de reunificarea continentului, continentului nostru și reconciliere în această regiune. Cred că deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania uh, trebuie să aibă loc și sper că um, această decizie va fi luată la Consiliul în următoarele luni, nu mai târziu. E o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea noastră a tuturor. De asemenea, văd și o marjă de îmbunătățire în munca noastră privind migrația subiect care a fost dezbătut aici de mai multe ori. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre uh, efectele pozitive ale operației, operațiunii Sofia în politica privind migrația am făcut multe lucruri bune. Mi-aduc aminte acum 5 ani când am venit, migrația nu era parte din activitatea externă a Uniunii Europene, era doar un aspect intern al politicilor noastre. În acești 5 ani am stabilit parteneriate bune cu țările de origine și de tranzit. Avem acum 25, 26 de acorduri de returnare. Avem o bună cooperare cu agențiile ONU cu Agenția pentru Migrație și pentru uh, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați și avem o abordare durabilă cu partenerii noștri. Dacă am un regret, este acela că operațiunea Sofia, care a reușit să uh, aibă succes uh, în uh, contracararea uh, celor care fac trafic de migranți, uh, a capturat nave și pe traficanți și care a pus în aplicare și embargoul privind armele în Libia. Regret că statele noastre membre în Consiliu au decis să retragă uh, operațiunea navală din Mediterană. Deci, o uh, operațiune militară fără active navale nu prea mai este credibilă. De aceea sper să se schimbe lucrurile în următoarele luni, astfel încât prezența noastră pe mare să fie uh, restabilită în această perioadă în care ea este foarte necesară. Mă gândesc și la situația din Libia și, de asemenea, mă gândesc la lupta eficace împotriva rețelelor de traficanți de migranți în uh, largul Mediteranei și nu în cele din urmă. Unii dintre dumneavoastră și-au exprimat îngrijorări sau critici legate de riscul unei militarizări a politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Vreau să vă spun foarte clar, modalitatea Uniunii Europene de a ajunge la securitate nu este niciodată una agresivă. Uniunea Europeană este, așa cum ați spus unii dintre dumneavoastră, proiectul de pace cel mai uh, bun din istorie. Am reușit să trecem peste conflictele și crizele noastre și pe baza acestei experiențe încercăm să-i ajutăm și pe partenerii noștri, să-i însoțim în căutarea lor pentru pace, democrație, drepturile omului. Eu văd în fiecare zi ce fac uh, militarii, bărbați și femei de asemenea forțele de poliție, forțele civile, ce fac toți aceștia în misiunile și în operațiunile noastre. Susțin instituțiile democratice ale țărilor noastre partenere în construirea unor instituții care să ofere uh, securitate și apărare. Fie că e vorba de armată, de forțe de securitate civile, însoțesc uh, misiunile uh, ONU de menținere a păcii, încercând să uh, creeze instituții în uh, domeniul securității și apărării în situații foarte dificile. Săptămâna trecută am vizitat operațiuni din Mali, Niger, Republica Centrafricană. Dacă Uniunea Europeană, prin bărbații și femeile în uniformă, nu ar fi prezent acolo, aceste țări s-ar confrunta cu situații mult mai dificile pe teren. Deci munca pe care o facem nu este niciodată pentru a ucide, niciodată pentru a juca un rol agresiv într-un conflict. Din potrivă, unii dintre dumneavoastră ați menționat uh, acest element al autonomiei strategice pe care încercăm să-l dezvoltăm. Deci să reușim să jucăm în mod autonom acest rol de um, uh, construire a păcii în această lume. Deci sperăm că această busolă să poată fi folosită și pentru a naviga în uh, vremurile destul de dificile pe care le veți uh, parcurge în mandatul dumneavoastră și mă bazez pe colaborarea dumneavoastră cu celelalte instituții pentru a utiliza cât mai bine resursele pe care le avem. Grazie mille, la discussione è chiusa. Mulțumesc. Cu aceasta se încheie dezbaterea pe acest punct uh, referitor la strategia globală a Uniunii Europene și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, declarația vicepreședintei vicepreședintei Comisiei, în alte reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate cu privire la situația din Venezuela. Mogherini, prego. Grazie. Uh, the people of Venezuela... Mulțumesc. Venezuelenii s-au confruntat și se confruntă cu o situație dramatică. Situația umanitară este neagră și se înrătășește cu fiecare zi care trece cei din Sud au nevoie de ajutor, 3,7 milioane de persoane sunt subnutrite conform datelor de la înaltul, repre, înaltul comisariat ONU pentru refugiați. Foarte mulți au plecat din țară în ultimii patru ani și numărul va crește în viitor. Impactul regional al crizei este masiv, inclusiv pentru stabilitatea acestei regiuni. Iar uh, pe scena politică, guvernul a arestat arbitrar foarte mulți membri ai adunării naționale și i-au lipsit de imunitatea respectivă. Recent, capitanul Acosta Rivalo a fost luat în custodie de poliția venezuelană și este pentru noi absolut șocant. Am uh, sunat imediat, am cerut să se facă o anchetă independentă care să-i tragă la răspundere pe cei care sunt răspunzători. Am văzut cu toții rapoartele de la Michel Bachelet care confirmă că ce știam deja foarte bine și anume că încălcările drepturilor omului în Venezuela sunt frecvente și sunt grave, s-a confirmat. Susținem constatările raportului și recomandările făcute de acest raport. Astăzi am dat un, o declarație în numele celor 27 de state membre, arătând că suntem gata să ajutăm un alt reprezentant al ONU pentru drepturile omului ca să ne asigurăm că drepturile venezuelenilor sunt respectate. În lumina raportului, suntem gata să colaborăm pentru a aplica măsuri bine țintite pentru cei care sunt implicați în torturi sau în, implicarea, în încălcarea drepturilor omului urgențele umanitare sunt absolut uh, obligatorii și în sfârșit a început să se miște ceva în zona diplomatică. Negocierile au fost reluate în Barbados, au loc noi întâlniri chiar în acest moment. Știm cu toții că, de fapt, calea către tranziția democratică are multe obstacole și totuși, pentru prima dată, după luni de zile sau după ani de zile, se poate să se facă pași preliminari în direcția comună către o tranziție pașnică și democratică, cu alegeri prezidențiale libere și credibile. Sunt mândră de rolul cheie pe care l-a jucat Uniunea Europeană pentru că a dat o șansă diplomației când violența părea să fie singura armă, o armă foarte riscantă, nu numai pentru Venezuela, dar pentru toată regiunea și pentru toată lumea, noi am insistat că nu există soluție militară la acea criză și că orice rezultat trebuie să fie atât pașnic cât și democratic. Iată de ce am pus bazele unui grup de contact internațional la începutul acestui an cu o participare crucială a patru țări latinoamericane și săptămâna trecută s-a alăturat o a cincea țară din zonă. Grupul de contact nu avea rolul să medieze negocierile, știam de la încă de la început, pentru că medierea complexă nu poate fi făcută de un grup și pentru că știam foarte bine că, de fapt, condițiile pentru începerea medierii la nivelul grupului internațional de contact nu erau realizate. Deci grupul nu a fost creat ca să medieze, am spus acest lucru foarte clar și în hemiciclu aici, rolul grupului de contact era să încerce să contribuie la crearea unor condiții pentru o, a lansa o mediere plină de înțeles în cadrul corect și la momentul potrivit într-un moment în care apărea inevitabil aproape o escaladare a conflictului. Acum, după luni întregi de colaborare și vreau să mulțumesc uh, miniștrilor de externe din statele latinoamericane și echipelor noastre care participă aici și care au lucrat zi și noapte în acest sens cu foarte multă dedicare. Deci după luni de activitate, spațiul pentru a ajunge la o soluție democratică și pașnică a fost deschis luna aceasta rolul grupului de contact a fost recunoscut de toate părțile, din țară, din regiune și în arena internațională. Eu personal am avut legături cu toți interlocutorii internaționali din SUA, din Rusia, din China, de la Vatican, din Cuba până la CARICOM și până la grupul de la Lima. Reprezentanții grupului s-au întâlnit cu toți participanții venezueleni la Caracas Consilierul special Enrique Iglesias a fost la Caracas și s-a întâlnit cu toți importanții reprezentanți, începând cu Juan Guaido, Nicolas Maduro, Națiunile Unite, partidele politice principale și Biserica Catolică și partidele. A fost o activitate esențială pentru a deschide spațiul pentru o soluție politică, care nu trebuie luată de bună. Nu se știe dacă spațiul va fi folosit pentru a ajunge la o soluție politică, dar cel puțin am pus capăt escaladării din perspectivă militară a violenței și dăm o șansă soluției politice. Suntem de acord că reuniunea din Costa Rica a grupului de acum câteva luni trebuie să continue pentru a intensifica angajamentul nostru politic și modul în care ajungem la intern, actorii internaționali. Procesul care a început e fragil, extrem de fragil. Tocmai de aceea trebuie să facem tot ce putem acum pentru a susține uh, Uh, și pentru a susține discuțiile din Barbados. Tranziția pașnică și democratică trebuie să vină din Venezuela și nu poate fi impusă din afară, dar trebuie și să facilităm acest proces prin toate mijloacele, așa cum am făcut în aceste luni și trebuie să spunem foarte clar că nu există nicio înzoială. Țara are nevoie de alegeri prezidențiale noi cu uh, un proces electoral liber și corect pentru toți candidații. Venezuela are nevoie de o separare a puterilor cu recunoașterea și respectarea adunării naționale și a prerogativelor sale și a imunității membrilor adunării naționale. Sunt elemente esențiale pentru un proces credibil care au reieșit din discuțiile noastre, din activitatea noastră din aceste luni. În primul rând, Instituțiile statului, cum ar fi Curtea Supremă de Justiție și puterea cetățenilor, sunt valabile pentru toți cetățenii din Venezuela într-o manieră imparțială trebuie să ne gândim la Consiliul Electoral Național care trebuie să fie echilibrat. Apoi, toți candidații trebuie să participe în alegeri cu aceleași drepturi și fără restricții arbitrare, în al treilea rând. Registrul electoral trebuie să fie uh, actualizat și trebuie să participe și venezuelenii tineri și cei din străinătate. Și în al patrulea rând, procesul electoral să fie observat de observatori internaționali. Uniunea Europeană și grupul internațional de contract sunt gata ca prin acest proces electoral dacă cer partidele susținerea noastră, suntem gata să le acordăm. Dacă ajungem acolo, bineînțeles, este poate momentul cel mai delicat, pe o cale care poate să ducă la o soluție pașnică și democratică. Este momentul în care trebuie să facem tot ce putem pentru a întări acest proces fragil și să ajungem să atingem aspirațiile poporului venezuelan. Considerăm că o anumită presiune trebuie menținută în continuare Regimul venezuelan trebuie să înțeleagă că statul quo-ul nu este o opțiune. Nu e durabil nici pentru țară, nici pentru cetățeni și nici pentru regiune și nici pentru lumea întreagă. Astăzi, cu declarația noastră în numele tuturor celor 28 de state membre, am amintit că în cazul în care nu sunt rezultate concrete ale negocierilor în curs, Uniunea Europeană își va extinde măsurile țintite. În același timp, am spus foarte clar încă o dată că aceste măsuri pot fi inversate în cazul în care au loc progrese substanțiale către restaurarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului în Venezuela. Între timp, Vom continua să uh, colaborăm cu Uniunea, cu uh, ONU prin intermediul grupului de contract și acordăm asistență umanitară prin intermediul ONG-urilor. S-au făcut progrese pe care le salutăm. Noi am uh, presat pentru aceste progrese și am numit și un coordonator pentru asistența umanitară. Uniunea Europeană a fost unul din cei mai importanți donatori pentru Venezuela în țară și în țările vecine din regiune. Vom continua să susținem la nivel politic și financiar toate inițiativele regionale și internaționale pentru a face față crizei refugiaților, mai ales procesul de la Quito mergem pe o cale politică, dar trebuie să fim extrem de activi și pe palea umanitară. Dincolo de ajutoarele umanitare, avem responsabilitatea pentru a merge către o soluție democratică și pașnică de ieșire din criză. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum are, au intervențiile în numele grupurilor politice. Începem cu domnul Paul Rangel în numele PPE. Un minut și jumătate, vă rog. Grazie, președinte, signora altă Reprezentantă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. Consider fundamental faptul că la începutul acestei legislaturi, când Parlamentul își începe munca, să există o poziție clară și fără echivoc în ce privește criza umanitară care se desfășoară în Venezuela. Este fundamental să se spună foarte clar de la început că Parlamentul European condamnă încălcarea sistematică a drepturilor omului și cazurile de tortură, de asasinat, persecuțiile politice, toate aceste lucruri uh, îndreptate împotriva opozanților regimului și de asemenea condamnăm atacurile împotriva adunării naționale, atacurile la imunitatea parlamentarilor venezueleni de opoziție și atacurile împotriva expresiei politice. Și în același timp că recunoaștem adunarea națională și pe Juan Guaido ca pe reprezentanții legitimi ai poporului venezuelan. Odată ce am spus asta, este la fel de important să cerem uh, să se furnizeze, să se permită intrarea furnizărilor de ajutor umanitar și de medicamente, de hrană uh, din Peru, Ecuador uh, și de asemenea să nu uităm că un flux de venezueleni ajung în țările vecine și până în Portugalia și Spania. De asemenea, este important să atragem atenția asupra ingerinței Rusiei și a Cubei în situația din Venezuela. Aici trebuie să aducem, uh, să dăm susținere procesului de pace, uh, susținut de Norvegia, care să ducă la alegeri libere, democratice și uh, transparente, care să refacă suveranitatea poporului venezuelan. Mulțumesc foarte mult în numele grupului Uh, socialiștilor și democraților din Parlamentul European. Are cuvântul uh, Javi Lopez un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, doamna înalt reprezentant. Suntem de acord cu analiza făcută de înalta reprezentantă privind Venezuela, dar credem că acum trebuie să avem un mandat ca să arătăm solidaritatea cu poporul venezuelan, să arătăm că singura soluție posibilă este o soluție politică, pacifică și negociată este vorba de alegeri libere și corecte, cu șanse egale pentru toți actorii politici, monitorizate de comunitatea internațională. Este un moment în care trebuie să arătăm că sunt șanse în acest moment ca în Barbados cu uh, grupul de discuții să se ajungă la un moment bun. E momentul să aruncăm o lumină asupra ce se întâmplă în de, de Venezuela. Poporul suferă și Națiunile Unite eh, a fost, a fost calificat ca atare prin Michel Bachelet. E vorba de torturi, încălcarea drepturilor omului cu multă impunitate și încălcarea drepturilor economice și sociale și e nevoie de ajutor umanitar. Noi toți dorim astăzi să aruncăm lumina asupra singurei soluții posibile și să eh, ne gândim și la suferința poporului venezuelan pentru că trebuie o soluție politică. Doar prin activitatea Uniunii Europene am ajuns aici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum în grupul lui Renew Europe are cuvântul vicepreședința doamna Cearanțova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. Mâine este ziua Justiției Penale Internaționale și Parlamentul acesta trimite un mesaj clar nu tolerăm ca în Venezuela să se încalcă drepturile omului. Acum este momentul ca Uniunea Europeană să ia poziție, o poziție mai fermă împotriva dictaturii și să uh, aibă mai multe sancțiuni selective, inclusiv posibilitatea de a sancționa întreprinderea de stat a petrolului. Se spune că Maduro e gata să negocieze, dar mă întreb cum s-ar putea să negociez pe de-o parte și pe de altă parte în același timp să închizi, să torturezi, să ucizi persoanele care se opun regimului? Cum e posibil să se ceară dialog și în același timp să fie persecutați cei cu care se pretinde a negocia. Să nu ne mințim, Maduro își folosește aceleași șmecherii ca întotdeauna. Se preface gata să negocieze pentru a câștiga timp. Trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că Maduro în sfârșit să se angajeze serios la dialog, iar criza să se rezolve într-o manieră pașnică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult!